domnul Messerschmidt. Tak, formand, og øh, jeg har glædet mig til debatten her. Det er Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că putem să purtăm acum această dezbatere și, de asemenea, că acest punct se regăsește pe ordinea de zi. Politica UE în domeniul concurenței este un element foarte important al pieței unice. Este precum uh, regulamentul privind uh, traficul rutier. De exemplu, dacă nu știi când să te oprești la uh, semafor, la roșu, atunci domnește haosul. De aceea mă bucur foarte mult să colaborez cu comisarul danez atunci când vine vorba despre politica în domeniul concurenței. A fost o mare bucurie pentru mine să colaborez și cu raportorii din partea diferitelor grupuri politice. Și mă bucură de asemenea foarte mult că am reușit să ajungem la un compromis în comisie și sunt convins că mâine vom uh, putea vota și vom uh, încheia cu un rezultat pozitiv. Există câteva elemente noi pe care nu le vizualizasem până acum în uh, avizul din proprie inițiativă al Parlamentului cu privire la politica în domeniul concurenței și doresc să subliniez acest lucru. Pentru că Parlamentul European a dorit să se ridice la nivelul provocărilor, a dorit să abordeze dumpingul social în uh, lumea reală. Și toate aceste lucruri pe acum le luăm în serios a fost menționat acest aspect de către diferitele comisii, de către diferitele foruri care s-au întrunit și au discutat pe această temă. Așadar, acest subiect a devenit tot mai important, indiferent de politica despre care s-a vorbit, fie că este vorba despre concurență sau alte politici, acest element este implicat ca element natural. De exemplu, în aviație, transportul aviatic. Ei bine, observăm că toate statele membre ale Uniunii Europene sunt uh, sfidate foarte puternic, ele se confruntă cu o provocare mare, iar uh, angajații de multe ori sunt presați puternic, câteodată insuportabil. De aceea este bine să încercăm să găsim o formulare care să fie acceptată de toate grupurile politice, ceea ce se va întâmpla până mâine. Un alt element care până acum nu a fost accentuat suficient, pentru că până acum nici măcar nu existase, lux leaks anumite uh, state membre au folosit uh, într-o anumită manieră politica fiscală. Au încercat să atragă investitori și să le ofere stimuli pentru investiții. Pentru mine, ca raportor, acesta este un subiect foarte important, dar este de asemenea și un aspect cu privire la care uh, trebuie să, despre care trebuie să discutăm, pe care trebuie să-l abordăm în contextul politicii privind concurența un uh, subiect care ne-ar putea dezbina mâine. Poate că ar trebui să tindem către o politică comună în domeniul fiscalității sau poate că ar trebui să ne gândim uh, cum putem să verificăm mai bine uh, aceste subvenții din partea statului care sunt oferite în statele membre. Toate aceste lucruri trebuie analizate atunci când vine vorba despre concurență, pentru a nu se, as- pentru a nu se ajunge la concurență neloială. De asemenea, dacă vorbim despre campanii electorale, trebuie să ne gândim cum sunt folosite fondurile structurale, pentru că ă, dacă sunt folosite fonduri structurale în statele membre, atunci acestea trebuie folosite pentru o ă, rata ocupării mai bună și nu pentru a transfera locuri de muncă. Ei bine, toate aceste subiecte au fost tratate în raportul meu. Și știu că se dorește o activitate mai proactivă din partea noastră și acest lucru trebuie precizat cu claritate. De exemplu, cea de-a treia directivă privind liberalizarea în sectorul energetic se discută foarte mult despre Uniunea, Uniunea Energetică, despre beneficiile pe care le aduce această politică în domeniul energetic, dar și despre piața unică digitală. Și doresc să-i mulțumesc, domnule Calast, pentru tot ceea ce a făcut pentru acest raport, pentru contribuția sa la acest raport. Și dacă tot am uh, menționat uh, sectorul digital, ei bine, niciun actor digital nu are un rol, uh, nu a jucat un rol atât de important precum Google și doresc să le mulțumesc tuturor pentru faptul că au abordat acest subiect, Google, și mă bucur că am reușit să găsim un compromis. Doresc să mai accentuez un lucru. În acest raport, nu Google este cel care a fost adus în boxa acuzațiilor, ci faptul că de mulți ani sunt uh, procedurile care se desfășoară. Acest proces este în derulare în continuare și nu s-a finalizat. Așadar, cei care se găsesc în boxa acuzaților sunt de fapt reprezentanții comisiei, pentru că comisia trebuie să încerce să răspundă într-un interval de timp decent și să uh, finalizeze această chestiune în mod rațional. Și sperăm să reușim să finalizăm acest lucru mâine și sper ca raportul să fie adoptat cu o mare majoritate. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc și acum dau cuvântul în numele Comisiei Europene, doamnei comisar Vestager. bardzo proszę. Thank you, President. Uh, mulțumesc, domnule președinte aș dori în primul rând să mulțumesc raportorului bineînțeles precum și raportorilor din umbră și doamnei Calas, Uh, care reprezintă um, Comisia IMCO. Este un raport deosebit de important care arată valorile și principiile acestui domeniu, dar pune uh, accentul și pe anumite noțiuni pe care le discutăm uh, în ultimii ani. Vorbind de valori, cred că este important modul în care se arată că um, concurența este esențială pentru democrație, pentru a se evita concentrarea capitalului pentru a se asigura că cei care au talent și inițiativă chiar pot să acționeze într-o piață deschisă. Cred că este foarte important uh, să semnalăm, așa cum arată și raportul, că în momente de criză regulile de concurență nu trebuie mm, slăbite. Din potrivă, uh, piețele trebuie să rămână deschise și toată lumea trebuie să aibă o șansă. Și cum tocmai a spus raportorul, politica privind concurența este un instrument important pentru atingerea unui număr de obiective ca Uniunea energetică, piața unică digitală. Avem foarte multe Mm, cunoștințe pe care trebuie să le mm, împărtășim. Uh, aștept cu mare interes continuarea dezbaterilor și mă bucur că vom lucra împreună. Câteva cuvinte despre câteva domenii de interes. În primul rând, Uniunea Energetică. Aici obiectivele sunt relativ simple, independență, securitate, securitatea aprovizionării și accesibilitatea aprovizionării. Este foarte important, de asemenea, să fie implementată legislația deja existentă și apoi putem vedea modul în care putem continua construirea Uniunii Energetice. Politica privind concurența este, are ca rol, printre altele, să supravegheze companiile din domeniul energetic uh, pentru a se asigura că acestea nu Uh, se sustrag principiilor concurenței. În ceea ce privește piața unică digitală, este evident că avem nevoie de o piață unică, pentru că avem diferite piețe naționale și acestea sunt costisitoare pentru consumatori și pentru întreprinderile mici. Aici trebuie să ne asigurăm că principiile concurenței sunt aplicate. Concurența este favorabilă pentru întreprinderile mici, permițându-le să facă față companiilor mari. De asemenea, transparența mm, fiscală este un alt uh, principiu care trebuie semnalat. Este o abordare clară, avem nevoie de transparență pentru a ne asigura că politica fiscală nu este folosită în numele unei concurențe neloiale. Mm, aștept cu mare interes dezbaterea de astăzi și continuarea colaborării dintre Parlament și Comisie în acest domeniu. Vă mulțumesc! Președintele. Mulțumesc. Doamnă comisar, dau cuvântul acum raportorului din partea Comisiei IMCO, doamna Caia Calas. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, și îmi pare foarte bine că v-ați ocupat de valorile pe care se întemeiază politica concurenței, libertatea și condiții echitabile pentru toți. Pentru că de multe ori sunt uitate și în egală măsură mulțumesc uh, domnului raportor pentru un raport excelent și în calitate de raportor pentru avizul uh, INCO, mă bucur să văd că multe dintre raportul făcut de mine se regăsesc aici. Concurența loială în ceea ce privește piața achizițiilor publice, accesul IMM-urilor la ele și în egală măsură și importanța de a desăvârși piața digitală unică și garantarea neutralității internetului. Toate acestea sunt esențiale pentru stimularea Um, inovării și dezvoltării. Însă, liberal fiind, sunt dezamăgită să văd că acest raport se concentrează prea mult pe noua reglementare. De pildă, o nouă reglementare pentru o economie a internetului, economia partajării, pentru că acesta este unul dintre puținele sectoare care a crescut pe timpul crizei și ei bag seama că uităm că reprezentăm milioane și milioane de consumatori, însă reprezentăm și milioane și milioane de oameni de afaceri care se sprijină pe politica UE în materie de concurență pentru a avea încrederea necesară să înceapă o afacere, iar politica UE în domeniul concurenței trebuie în continuare să reprezinte un mediu adecvat pentru oamenii de afaceri întreprinzători ca ei să poată evolua. Important este să avem o atitudine pentru a putea face față um, noilor uh, dificultăți din piața digitală și cu siguranță nu avem nevoie să înlocuim cu un exces de reglementare pe care, până la urmă, nu l-o folosi decât ca să facem rău cel mai uh, profitabil dintre afaceri. Sper sincer că doamna comisar liberală de altfel în materie de concurență este de aceeași părere și cred că și colegii mei la fel. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Calas. Primul vorbitor din partea grupurilor este domnul Werner Langen din partea PPE. Două Da, frau frau... Doamnă președinte, doamnă comisar, domnule raportor, tratăm uh, anul 2013 în acest raport uh, mandatul domnului Almunia, iar dumneavoastră, domnul Vestaga, sunteți uh, confruntată pentru prima dată cu această dezbatere. Cred că este important să subliniem faptul că Uniunea Europeană uh, este angajată la o politică economică conform tuturor tratatelor, pornind de la principiul unei economii deschise și a unei concurențe libere. Acest lucru trebuie reamintit atunci când purtăm astfel de dezbateri, iar Comisia are uh, niște uh, drepturi uh, clare în ceea ce privește interdicția cartelurilor, fuziunile, concurența neloială, controlul subvențiilor statului și diferitele libertăți pentru uh, circulația capitalelor, serviciilor, bunurilor pe piață. Ceea ce lipsește și ceea ce s-a discutat și la audiere este legitimitatea democratică a multor linii directive, regulamente, principii. Acest lucru Până una alta, nu uh, s-a discutat uh, și nu s-a decis prin o decizie. Și acesta este problema cu care ne confruntăm atunci când vorbim despre uh, putere, despre uh, acel miliard de euro de la Microsoft. Când vorbim despre aceste competențe, ei bine, liniile directoare trebuie să fie democratice. Și acesta este una dintre cerințele pe care, cărora trebuie să le răspundem. Cred că Comisia Europeană în ultimii ani a fost mult prea ezitantă, sub conducerea domnului Almunia au fost uh, stabilite anumite cote de piață în ceea ce privește sectorul telecomunicațiilor, însă Google, an de zile, a fost tergiversat. De asemenea, concurența neloială a fost numită deja și acesta este un subiect deosebit de dificil. Apoi, întrebarea cu privire la uh, rolul autorităților naționale atunci când vine vorba despre uh, solicitarea înapoi a anumitor subvenții din partea statului. Uh, cunoașteți foarte bine cum stau lucrurile uh, în ceea ce privește situația din statele membre. Din păcate, nu în toate există verificări independente care se fac pe această direcție. De aceea vă rog să acordăm mai multă atenție în această direcție pe viitor. Vă mulțumesc. Președinte, mulțumesc. Acum, din partea SND, două minute, domnul Tibor Sani. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să îi mulțumesc domnului Messerschmidt, doresc să le mulțumesc și raportorilor din umbră, pentru că am colaborat foarte bine. Au existat poziții uh, de plecare foarte diferite, însă am sentimentul că am ajuns la compromisuri foarte bune. În numele grupului meu politic, doresc să subliniez de asemenea că mă bucur Mă bucur că acest raport reprezintă un rezultat bun și accentuează interesele comune. Serviciile uh, sunt importante pentru interesul general, pentru cetățeni. Și acest lucru este accentuat în raport. Mulțumesc uh, Comisiei IMCO pentru faptul că piața unică digitală a fost accentuată în mod deosebit în raport, deoarece noi considerăm că creșterea este stimulată prin inovație în Europa. Și de asemenea mulțumesc și pentru că acest raport ne familiarizează și cu aspectele sociale. Și mi se pare trist faptul că PPE-ul a dorit să elimine aceste aspecte sociale din raport. Din punctul nostru de vedere, așa ceva este inacceptabil. Aceste perspective sociale ar trebui să fie parte al raportului. Iar punctul 85, care poate să fie interpretat greșit, un punct controversat. Ei bine, aici este vorba despre liberalizarea transportului feroviar. Și aici este vorba, sau se poate interpreta ca obligație. Iar SND-ul nu poate susține un astfel de punct. A fost o inițiativă liberală, iar SND-ul este împotrivă. Grupul nostru politic consideră că la punctul 45 nu ar trebui să fie numită o firmă concretă. Președintele, mulțumesc și acum din partea ECR, doamnă Grobacic. Mulțumesc, președinte. Pentru început, țin să felicit și eu pe domnul Messerschmidt pentru acest raport foarte bun. Concurența și competitivitatea reprezintă elemente esențiale pentru a asigura creșterea Europei și acest lucru are un efect și asupra prețurilor, mai ales prețul la energie și e vorba și de posibilitățile de creștere. Uh, în acest caz, avem de face cu o problemă majoră în Europa, pentru că facem o comparație între prețul energiei în Europa și în Statele Unite. Ori aici prețurile sunt de două ori mai mari decât plătesc consumatorii în America. Prețul la gaz a crescut de două ori și jumătate dacă ne raportăm la prețul din America și există țări în UE, cum e Polonia, țara mea, unde prețul la gaz e de cinci ori mai mare față de prețul din Statele Unite. Acest lucru frânează creșterea economică și adâncește criza economică cu care se confruntă Europa. Deci nu avem cum să rămânem optimiști și mai ales vorbim acum de politică, materie climaterică, și această nouă ideologie pe care o prezentăm, de fapt, are influența asupra competitivității noastre și concurenței. Ce să mai vorbim de competitivitatea UE în acest context? Mulțumesc! Mulțumesc și acum din partea ALDE, domnul Tremoza Ibacelis, 2 minute 30. Mulțumesc, doamnă președinte! Doamna comisar, este foarte important uh, să salutăm uh, raportul uh, domnului Messerschmidt. De asemenea, trebuie să salut negocierile pe care le-a avut raportorul cu ceilalți raportori pentru a ajunge la acest rezultat uh, deosebit de bun, care s-a văzut și prin voturi. Am avut 51 de voturi uh, pentru și numai două împotrivă în comisie și sper că și mâine se va confirma acest lucru în plen și astfel Parlamentul va transmite un mesaj foarte puternic comisiei. Stimată doamnă comisar, dacă dorim să evităm noi reglementări, uh, instrumentul de luptă antitrust trebuie să uh, funcționeze în mod accelerat. În ceea ce privește cazul Google, um, salut întâlnirile pe care le-ați organizat pentru a avea o abordare nouă asupra acestui caz. Sper că um, deciziile Comisiei vor fi anunțate cât mai curând, poate chiar astăzi, în cadrul acestei uh, dezbateri. În cazul Google se uită deseori că Printre reclamanți sunt și mai multe companii americane. Une dintre ele nu au nicio problemă în a face public acest lucru. Altele se tem să atace Google în mod public pentru că se tem de măsuri de uh, răzbunare. Mult multe uh, au trebuit să multe s-au confruntat, multe astfel de companii s-au confruntat cu situații în care au dispărut pur și simplu din motoarele de, din motorul de căutare Google pentru câteva zile. Nu am niciun fel de poziție ideologică împotriva Google sau unei companii americane. Eu sunt însă împotriva uh, monopolului. În unele țări europene Google are 90% din uh, uh, piața digitală și uh, tratamentul preferențial pentru serviciile Google nu este uh, unul corect, pentru că Google nu oferă neapărat întotdeauna cea mai bună alegere consumatorilor. Sunt convins că Google uh, Uh, va reacționa la orice amenințare de amendă sau de sancțiune. Și vă întreb, dacă vreți să fiți cu adevărat credibilă prin agenda digitală, trebuie să rezolvați cazul Google. Mulțumesc. Există un cartonaș albastru pentru dumneavoastră. Acceptați acest cartonaș albastru? Da? Bun. Domnul, domnul Frunzulică. 30 de secunde. Intervenție fără microfon. Microfonul, Președinta, vă rog să dați drumul la microfon. Da, îmi cer scuze. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să îl întreb pe colegul nostru dacă este de acord cu includerea în acest raport a taxei pe Google. Repet, vă întrebam dacă sunteți de acord cu includerea în acest raport a unei taxe cer scuze, a atacurilor private împotriva Google. Răspunsul, nu cerem niciun fel de taxe suplimentare, cerem un uh, uh un mod de lucru uh, corect. În Europa, multe companii europene au de suferit în urma practicilor Google. În curând, Google va fi singura companie prezentă pe piață în domeniul său. Deci nu e o problemă de taxe. Nu știu dacă v-am înțeles bine, însă e vorba de uh, niște reguli corecte și o altă problemă. Și împotriva Microsoft au fost sancțiuni în 2004, 2007, 2009 din partea Comisiei. De ce nu s-a întâmplat la fel în ultimii patru ani cu Google? Äh, Următoarea oratoare, un minut 30, doamna Paloma López Bermejo, din partea GUE. Gracias, presidenta Uh, doamnă președinte. Aspectele pozitive din acest raport, pe acestea le apreciem la cel mai înalt grad. Știm că și critica este foarte importantă și uh, dacă vorbim despre politica UE în domeniul concurenței și despre stimularea acesteia, e bine, toate aceste aspecte sunt importante. Cei mici care sunt uh, abuzați, dumpingul social, toate aceste lucruri uh, sunt condamnate, însă sunt uh, eu am niște rezerve cu privire la aspecte care nu sunt menționate aici. De exemplu, că este important uh, să avem ca obiectiv o rată mare a ocupării, așa cum este menționat și în tratat. Acest raport ar trebui să meargă mai departe. De exemplu, să precizeze că politica în domeniul concurenței nu trebuie să ducă la uh, reducerea serviciilor publice sau la eliminarea unora dintre acestea, respectiv la uh, sărăcirea unor regiuni periferice. Pentru că în felul acesta acesta se pierd locuri de muncă. Și companiile mari uh, devin tot mai puternice. Acest lucru uh, împovărează Spania foarte puternic. Spania are un rol de victimă acum în Europa, iar noi dorim ca europenii să recunoască că sunt foarte importante serviciile și ocuparea. Iar în ceea ce privește curțile de arbitraj și acestea au un rol important. Dar poziția noastră este cât se poate de clară. În domeniul concurenței uh, ar trebui să existe o protecție a IMM-urilor și a angajaților împotriva abuzurilor din partea marilor companii. Președinte, mulțumesc, domnul Raymond, uh, din partea verzilor 2030. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă comisar, mulțumesc că ne ascultați. În primul rând, uh, doresc să-i mulțumesc domnului Messerschmidt, raportorului, pentru faptul că a lucrat atât de bine și a colaborat atât de bine cu ceilalți uh, raportori, pentru că a fost o muncă foarte dificilă, iar negocierile au fost dure, dar au dus la un rezultat bun. Doresc să mă refer la trei puncte care sunt uh, și mai importante pentru viitor decât pentru trecut ținând cont că vorbim despre raportul cu referire la anul 2013. În primul rând, dorim uh, să examinăm uh, concurența fiscală într-un mod agresiv. Este important acest lucru pentru că se discută și despre LuxLeaks, iar Comisia cu privire la LuxLeaks are la ora 21, a avut la ora 21 prima ședință. Și aceasta este o uh, reuniune specială. De aceea este un aspect important. La ora 21 se reunește această comisie specială și cred că este foarte important uh, să discutăm despre aceste lucruri. Însă nu știu dacă facem suficient. În ceea ce privește neutralitatea rețelelor, ei bine, acest raport spune că este foarte important să nu există discriminare în rețea, precum și în ceea ce privește transferul de date. Acest lucru este uh, menționat în contextul Google și este important pentru că atunci când creăm o rețea, și uh, investim în prioritate, e bine, pentru startup-urile europene acest lucru poate reprezenta o povară. Colegul noastră, domnul Oettinger, numește neutralitatea rețelei uh, ca fiind talibană. Ei bine, aceasta este, uh, după părerea mea, o observație care nu merge în direcția neutralității. De aceea, vă rog să lucrați pe această direcție și poate puteți să ne oferiți o poziție cu privire la o astfel de afirmație. Cel de-al treilea subiect este energia. Noi uh, suntem pentru energiile alternative care ar trebui să fie promovate, pentru că ele promovează la rândul lor durabilitatea. Ei bine, cum poate fi acest lucru uh, adus la numitor comun cu uh, subvenționarea uh, acestor resurse de energie? Cum se poate ajunge la un consum mai mare pe această direcție? Domnul Almunia a adus la concurența neloială în acest domeniu și uh, de multe ori a spus neadevăruri cu privire la aceste lucruri. Aici trebuie să acționăm decisiv și sperăm că veți acționa de asemenea și dumneavoastră cât se poate de convingător. Mulțumesc, domnul Steven Wolf, din partea EFDD, 2 minute 30. Madam Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. Europa e pe moarte, iar oamenii se chinuie peste tot pe acest continent minunat există familii care le este greu să pună ceva pe masă. Uitați-vă la șomaj și uitați-vă la copiilor care pleacă unde văd cu ochii, încercând să-și facă undeva o viață într-o lume care se din ce în ce mai stresantă. Concurența reprezintă o componentă esențială a IMM-urilor pentru ca acei oameni să aibă unde să găsească de lucru, ca oamenii să găsească suficient bani în buzunar să-și poată plăti factura la gaze, la lumină și să pună ceva pe masă familiilor lor. De aceea este salutar un astfel de raport făcut de către o persoană cum este domnul Messerschmidt și știu că domnului îi pasă de astfel de probleme. Dar din păcate aici, în Parlamentul European, astfel de rapoarte întotdeauna se vor izbi de um, urechi surde, ca să zic așa, nu le va auzi nimeni și din păcate nu vor atinge țintele pe care doresc și oamenii, pentru că până la urmă Parlamentul European și cei care trudesc aici au niște reguli care sunt de fapt impuse de către marile corporații, pentru că ei au și puterea și influența necesare să se bucure de acces preferențial la comisar și la membrii Parlamentului. I-am văzut uh, pe aici vânturându-se din târcoale acestor clădiri și în Strasbourg și în Bruxelles, unde au acces la europarlamentari și le prezintă ideile lor. Ei vin cu reguli Uh, și în același timp intră într-o instanță care este aproape blocată pentru IMM-uri, încurajează corporatismul și nu capitalismul, încurajează lăcomia și niciun fel uh, um, generozitatea față de ceilalți. De asemenea, sunt oameni care primesc milioane și milioane prime peste salariile lor și acest lucru înseamnă bani în plus din buzunarul celor care se chinuie să trăiască de pe zi pe alta. Este un pericol în care vedem că, până la urmă, concurența nu are nici sorți de izbândă și niciun fel de raport, fie și acesta, nu va sluji scopului pe care îl urmărim și anume să-i eliberăm pe oameni de starea de sărăcie cu care se confruntă în Europa. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, domnule Wolf. Există o interpelare cu cartonaș albastru din partea domnului Iacovcici. Acceptați? Da. Din 30 secunde puteți să adresați întrebarea, vă rog. În afara faptului că atunci când vorbiți, de pildă, Mă rog, dumneavoastră spuneți că oamenii oamenii care se chinuie să mănânce, mă rog, frumos ar fi dacă tot le plângeți de milă să nu vă băgați mâinile în buzunare când vorbiți. Dar ce vreau să spun este, dumneavoastră personal vă găsiți influen- sub influența de cineva sau dumneavoastră hotărâți cu capul dumneavoastră. Există mulți lobiști care se vântură pe aici, așa e. Însă, în ceea ce mă privește, eu judec după cum mă taie capul. Asta mi-a fost întrebarea. Vă rog, 30 de secunde. Dragă domnule, mă bucur că aveți o conștiință liberă și mă bucur că și eu am gândesc cu capul meu dar ce am văzut eu pe aici, uh, există partide foarte mari, cum sunt PPE și socialiștii, care votează la grămadă, uneori uh, împreună, în orice caz la grămadă. Hotele dumneavoastră sunt luate de către conducerea partidului, iar elitele partidului sunt la mâna corporațiilor care vin peste ei și a politicienilor de la ei de acasă. Dumneavoastră personal o fi liber, dar nu în partidul dumneavoastră, acolo nu aveți nicio libertate. Mulțumesc. Urmează acum la cuvânt doamna Barbara Capel din partea neînscrișilor, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, domnule raportor. Competitivitatea este un motor foarte important pentru creștere economică și locuri de muncă în Europa și sunt parametri importanți uh, la nivelul uh, Europei amândoi parametri, însă nu se găsesc în cea mai bună stare în acest moment, iar Europa pierde din competitivitate la nivel global. Permiteți-mi să numesc câteva exemple. Europa are un șomaj de două ori mai mare decât Statele Unite în prezent. În ultimii cinci ani, în Europa, 6 milioane de locuri de muncă au fost pierdute. În Statele Unite și Japonia, numai un milion pe total. Prețul la energie în Europa, acest lucru s-a spus deja astăzi, de două ori mai mari, iar uh, în domeniul gazului de 3-4 ori mai mari decât în Statele Unite, India sau Rusia. Comisia. Povara fiscală în Statele Unite este uh, în medie raportată la uh, PIB mult mai mică decât uh, în Europa. De aceea nu trebuie să fiți uimiți când vă voi spune că și în domeniul cercetării și inovației se investesc mult mai puțin bani în Europa decât în Statele Unite. În ceea ce privește investițiile directe, am înregistrat un regres foarte mare în ultimii ani și în ceea ce privește eficiența administrației publice. Raportorul a menționat câteva puncte importante în raportul său, a stabilit uh, priorități strategice pentru acest mandat. Regulile de concurență loială, respectarea subsidiarității și a deciziilor naționale, lupta împotriva cartelurilor și monopolului, reguli clare împotriva abuzului pe piață, reforma a regularizării uh, subvențiilor de stat și o politică fiscală prietenoasă. Este foarte important să există uh, cote ale statelor, în felul acesta putem să avem o politică în domeniul concurenței. Ora, oratorii a fost tăiat microfonul. Urmează acum doamna Esther de Lange două minute. Eh, Mulțumesc. Mulțumesc uh, foarte mult, doamne comisar, pentru prezență. Politica privind concurența în Uniunea Europeană nu este un obiectiv în sine. Ea trebuie să contribuie la o economie echitabilă, unde condițiile de lucru sunt egale pentru companii. Și cred că este bine să menținem o presiune. Deseori, uh, statele membre care se află într-o situație dificilă economică uh, acționează uh, în favoarea unor bariere. Primii care au de suferit primele care au de suferit aici sunt IMM-urile care trebuie să beneficieze de regulile echitabile ale pieței interne. Piața digitală trebuie să garanteze egalitatea, echitatea și să evite fragmentarea. Se spune deseori că statele membre sunt mai interesate de mm, marile companii și de, de interesele acestora. Și aș mai adăuga acest nou uh, tip de economie. de a pune în comun regulile la nivel european și cred că aici trebuie să tragem niște concluzii. Uh, Trebuie să evităm orice confuzie, orice haos. Societatea trebuie să profite în urma regulilor uh, concurenței. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Anneliese Dodds, 1 minut 30. Thank you and thanks to the commissioner. Mulțumesc și mulțumesc, doamnei comisar, pentru prezența dumneei aici. De multe ori s-a spus că politica în materie de concurență ar trebui să ducă la condiții echitabile pentru companii, indiferent de cât de mari sau mici sunt și din ce țară sunt. De aceea mă bucur să văd că în acest raport se recunoaște că nu există condiții echitabile când anumite societăți pot să evite sau să se ferească cu agresivitate să plătească taxele. Ultimele scandaluri ne-au arătat cum unele companii multinaționale au redus cotele de impozitare care le revin la aproape zero, iar acestea nu sunt neapărat mai eficiente aceste companii, ci pur și simplu își sporesc cheltuierile în mod artificial. Concurența, după părerea mea, în acest caz, este ca un sprint la suta de metri acolo unde un concurent trebuie să sară peste obstacole în vreme ce celălalt merge cu mașina de Formula 1. Cred că trebuie să încercăm să eliminăm piedicile în calea concurenței și mă bucur să văd că în acest raport se recunoaște că liberalizarea și concurența nu sunt întotdeauna la măsuri adecvate, iar guvernele trebuie să fie în stare să asigure o infrastructură necesară creșterii, indiferent că e vorba de învățământ, sănătate sau chiar în ceea ce privește locuințele sociale acolo unde unde pe piață nu s-au găsit soluții. Pentru că, până la urmă, ce sens are să existe condiții echitabile dacă uh, deja nu s-a făcut nimic în acest sens. În orice caz, vorbim de cea mai mare dificultate a vremurilor noastre, și anume schimbările climatice. Mă bucur să văd că se va menține posibilitatea guvernelor de a menține proiectele ecologice, pentru că nu are niciun sens să asigur condiții echitabile pentru toată lumea, dacă terenul pe care se joacă acest meci este inundat de apă. Mulțumesc, doamnă Doța. Există o interpelare cu cartonaș albastru de la doamna Atkinson. Sunteți de acord? Da? Vă rog, aveți 30 secunde să puneți întrebarea. Doamna Janice Atkinson, cu microfon, dacă se poate. Doamna Dodds, de ce îl sprijiniți noastră pe Juncker aici, care de fapt vrea un program coerent împotriva evaziunii fiscale. De fapt, dumnealui vrea o unificare a tuturor prevederilor și, de fapt, vorbim despre partenerul TTIP, transatlantic, da, se vorbește de libertatea presei. V-aș întreba noastră chiar sprijiniți ideea ca The Guardian, care, de fapt, uh, uh, știm foarte bine cum și-au făcut treaba, mă iertați, îndrăcită și nu pot să vorbesc. Ceea ce vreau să vă spun, deci publicația The Guardian, știm foarte bine că nu joacă cinstit și că au, sunt o firmă offshore. Deci dumneavoastră ce susțineți, libertatea presei sau că nu cumva The Guardian să intre în aceste prevederi? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și mă bucur să, vă văd, să te văd, dragă Genis aici prezentă la dezbatere. Înainte de toate, spune că probabil că a fost o neînțelegere. Acest raport a fost redactat de către Parlament, nu este redactat de către Comisie, una la mână. Deci vorbim despre vocea Parlamentului în legătură cu ce părere avem noi în materie de concurență. Nu știu ce părere ai dumneata, dar eu uh, mă văd cu reprezentanții memelor din circunscripția mea și asta în mod constant și îmi spun de fiecare dată că îngrijorează practicile companiilor multinaționale care de fapt își transferă profiturile și câștigurile câștigurile și, de fapt, sigur că și le transferă către tot felul de oaze fiscale, paradisuri fiscale și sper să vă schimbați noastră percepție în acest sens. Mulțumesc, urmează la curând domnul Morten Helvig, Peter timp de două Thank you, Chair. I'll switch to... Mulțumesc, domnule președinte. Voi uh, vorbi în limba mea maternă. Vreau să îl felicit în primul rând pe raportor pentru un raport foarte bun. Politica în domeniul concurenței este un domeniu esențial al Uniunii Europene. Este decisivă în colaborarea în cadrul Uniunii Europene și este un subiect important pentru noua comisie. Și nu în ultimul rând, doamna Margareta Vestegard uh, se implică foarte mult în această direcție. Politica în domeniul concurenței reunește multe domenii în care colaborarea și cooperarea în Uniunea Europeană este pozitivă și aduce multe beneficii pentru cetățenii europeni. Este bine că raportorul menționează atât de clar în raport că Comisia ar trebui să aibă mai multe competențe în acest sens față de statele membre. Mi se pare de asemenea pozitiv că Comisia subliniază că uh, trebuie să existe mijloacele financiare astfel încât uh, aceste cheltuieli să poată fi făcute. Mă bucur foarte mult că raportorul subliniază rolul important al Parlamentului. Parlamentul ar trebui să aibă mai multe competențe. La punctul 104, în raport, este precizat că acest deficit democratic nu poate să fie tolerat pur și simplu. Iar raportorul spune că Comisia ar trebui să dețină mai multe competențe față de uh, statele membre. Asta înseamnă că ar trebui să existe mai multe mijloace și resurse, iar Parlamentul mai multe competențe. Ei bine, sunt într totul de acord cu raportorul. Înseamnă mai multă Uniune Europeană și nu mai puțină. Și acest lucru este de asemenea o modificare de percepție, pentru că este vorba aici despre cooperare europeană. Așadar îl felicit pe raportor cu privire la acest raport și voi vota în favoarea acestuia și sper ca și Parlamentul per total să facă acest lucru. Mulțumesc și felicitări! Mulțumesc, domnule Peterson. Urmează Marco Vali, 1 minut 30. Mulțumesc, doamnă președinte. Am auzit aici mai multe intervenții făcute de unii dintre colegi și, după părerea mea, de foarte multe ori acest Parlament, de fapt, face regulamente foarte bune, după care scrie și legi foarte bune. Dar problema, de fapt, este până la urmă, cine are puterea executivă pentru Uniunea Europeană. Și anume, cine? Consiliul, Comisia, care după aia trebuie să scrie directive foarte bune. Problema e că de multe ori nu țin cont de uh, prevederile care vin de la Parlament. Și îmi pun și eu o întrebare. De ce? De ce ne-am trezit că l avem pe Juncker, președinte al Comisiei? Tocmai Juncker, care a practicat dumpingul fiscal și așa s-a îmbogățit toată țara lui timp de 15 ani. El până la urmă îi cunoaște pe toți, cunoaște toate șmecheriile care se fac și ar putea foarte bine să scrie niște prevederi minunate și a, să facem o comisie care în șase luni să dea sfaturi cui, tocmai celor care cunosc toate practice în materie de evaziune. Asta e problema de fapt și anume că Parlamentul își face treaba bine săracul, numai că din păcate Comisia și Consiliul care sunt la cârmă, cum spunea colegul Wolf, de multe ori nu slujesc interesele cetățenilor, ci interesele marilor companii. Și de aceea, totuși, acum la mijloc sunt cetățenii pe care vedem foarte bine cum se chinuie, că ei suportă urmările cu șomajul și cu tot ceea ce înseamnă distrugerea uh, sistemului de comercializare uh, a, uh, nu știu, meșteșugarilor. Vedem foarte bine acolo că există sediu social și sediu fiscal și sediu legale, sediu legale pentru companii în funcție de cum le convine. Trebuie să faceți cea, pentru că dacă nu, o dăm pe protecționism. Mulțumesc foarte mult, mulțumim și noi. Urmează la cuvânt domnul Marcus Ferber, domnule. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Concurența este un element esențial al economiei noastre și de aceea este important ca de la tratatele de la Roma să existe o autoritate pentru concurență la nivel european care să se asigure că competitivitatea în Uniunea Europeană uh, este loială. Și, uh, doamna Vesca, asta, aceasta este acum sarcina dumneavoastră, să vă asigurați de acest lucru. Și vă doresc uh, să aveți baftă, mai ales atunci când vine vorba de găsirea regulilor jocului și de a vă asigura că aceste reguli ale jocului sunt respectate de toți actorii, de toți jucătorii. Pentru că asta trebuie să așteptăm de la politica în domeniul concurenței. Uh, ne confruntăm cu provocări mari în uh, domeniul fiscalității. Există aici o legislație specifică și ne bucurăm că Comisia uh, va începe examinări și face acest lucru în diferite state membre. Este vorba și despre o modificare foarte mare care are loc acum în zona digitală. Aici se schimbă și uh, regulile jocului, pentru că nu mai este atât de ușor de stabilit care sunt regulile jocului care trebuie respectate. Și responsabilitatea dumneavoastră este foarte mare pe această direcție și nu doresc să menționez numai exemplul Google, ci să mă refer per total la provocarea pe care o presupune activitatea în zona digitală. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că uh, nu trebuie să înțelegem greșit uh, concurența în Europa, pentru a nu ne slăbi poziția. Mă întreb dacă adeseori uh, este Uh, inteligent ceea ce facem. De exemplu, uh, anumite firme care sunt implicate să fie slăbite prin reguli ale competitivității și astfel să nu mai facă față concurenței la nivel internațional. Și mă refer aici la domenii precum aviația sau altele conexe. Uh, trebuie să ne preocupe foarte mult acest subiect uh, în acest mandat și raportul abordează toate aceste teme. Sper ca punctele pe care le vom decide mâine să fie preluate cu toate și de către Comisie. Vă mulțumesc! Președinta, mulțumesc! Doamna Mosca, acum 1 minut 30. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Politica de concurență și competitivitate, așa cum subliniați dumneavoastră, reprezintă valori fundamentale pentru reușita și funcționarea Uniunii Europene în întregul său și din totdeauna au reprezentat un instrument esențial pentru eliminarea obstacolelor în calea bunei circulații, libere circulații a bunurilor, serviciilor, persoanelor, capitalelor, pentru a înlesni desăvârșirea pieței unice și în același timp ocrotirea consumatorilor europeni. Însă trebuie să ținem cont de faptul că în multe sectoare sectoare există în continuare multe piedici legislative și obiective care, de fapt, împiedică buna funcționare a pieței interne dinamice, eficiente și inovatoare, în măsură să stimuleze creșterea economică și crearea de noi locuri de muncă și aș dori să sprijin rolul important pe care îl joacă Parlamentul European în ultimii ani în acest uh, domeniu și de aceea consider că planurile cu privire la concurență pe viitor ar trebui să fie elaborate și adoptate în strânsă cooperare cu Parlamentul prin uh, implicarea sa oficială și mă refer aici la o posibilă extindere a procedurii de codecizie. vorba de scopul de a putea consolida legitimitatea democratică și sunt de părere că deficitul democratic este de neacceptat în această situație și propun să fie depășit de îndată ce se putea prin intermediul unor acorduri interinstituționale în ceea ce privește politica concurenței. Nu există concurență dacă nu se garantează transparența și de aceea

consumatorul trebuie să se bucure de cele mai bune produse la cele mai bune prețuri și pentru asta este nevoie de reguli corecte ale concurenței, mai ales în ceea ce privește uh, telefonia mobilă și uh, piața digitală. Într-un articol din Financial Times aflăm că uh, vor avea loc foarte multe fuziuni între companii. Comisia trebuie să înțeleagă că uh, lucrul care contează cel mai mult este prețul uh, pe care îl plătește consumatorul. De exemplu, în Danemarca, două mari companii se vor uni și aș vrea ca, um, să mă asigur că Comisia supraveghează uh, situația și aș pune următoarea întrebare. Care este procentul pe care ar trebui să-l aibă aceste două companii împreună pentru ca poziția lor să fie considerată dominantă pe piață? și cum putem să ne asigurăm că prețul pe care îl plătește consumatorul nu crește. Aceasta ar trebui să fie de altfel informația de bază. Îi mulțumesc raportorului pentru un raport foarte interesant și uh, sunt uh, și eu surprins de tonul foarte amical față de Uniunea Europeană pe care l-ați folosit în acest raport și vă felicit, domnule Messerschmidt. În orice caz, uh, vreau să vă felicit. Mulțumesc. Urmează domnul Chirstos, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți cu toții, nu există o piață perfectă și trebuie luate măsuri astfel încât deficitele să fie înlăturate. Cred că raportul domnului Messerschmidt și de asemenea afirmațiile domnului comisar merg pe direcția cea bună. În calitate de deputat uh, european Elen, doresc să vă spun că piața internă, piața unică, joacă un rol esențial în ceea ce privește rezultatele economice. Nu trebuie să existe o distorsionare a acestei piețe unice, însă nu totul se găsește în mâna Uniunii Europene și guvernele, statele membre trebuie să se implice. Este foarte important uh, să se întâmple acest lucru. Uh, Programele de adaptare sunt uh, importante, însă Grecia nu a reușit pe această direcție atât de bine. Aceste programe de adaptare nu au fost uh, atât de uh, încununate de succes în Grecia precum în Irlanda sau în Cipru și totul are legătură și cu structura pieței unice, a pieței interne. Uh, salariile au scăzut, au fost făcute multe sacrificii, însă inflația a rămas în continuare la 2,5% și din 2007 uh, încoace, ea a rămas cam la acest nivel, cu toate că uh, au scăzut puternic salariile și de asemenea și PIB-ul. De aceea este foarte important să vedem cum funcționează fiecare economie de piață. Trebuie să ne asigurăm de asemenea că piețele funcționează bine atunci când sunt luate inițiative politice importante, pot fi obținute și rezultate concrete. De exemplu, gazul rusesc care ajunge în uh, Grecia nu este uh, cel mai grozav, pentru că uh, costurile de energie nu se reflectă în prețurile care ajung la consumatori. Așadar, trebuie să facem pași mai concreți pentru a obține rezultate mai concrete. Mulțumesc, președinta. Un minut 30, domnul Frunzulică. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Domnilor și domnilor, mă declar foarte mulțumit de rezultatul negocierilor pe marginea acestui raport și aș dori să subliniez rezultatul extraordinar, acela de a uh, susține serviciile publice ca ele să nu facă obiectul politic în materie de concurență, iar statele membre să poată organiza aceste servicii publice în funcție de ce nevoie au ele. Mi se pare că este un aspect esențial pentru grupul socialiștilor și democraților din acest Parlament. În amendamentele pe care le-am propus, am susținut un rol mai ferm pe care să-l joace Parlamentul European în consolidarea și controlarea politicii concurenței cu scopul de a spori nivelul transparenței pe piață, stabilității și creșterii. Și prin acest raport ne apropiem de atingerea unor ținte fundamentale, cum ar fi asigurarea concurențe loiale și în același timp combaterea dumpingului social pe piața muncii, de apoi aceste servicii care țin de interesul general al economiei trebuie să respecte regulile concurenței și să combatem atomizarea și comportamentele de tip antitrust pe piața digitală europeană, să punem capăt regimului de ajutoare de stat oferite băncilor, să punem capăt evaziunii fiscale Uh, prin practici ilicite de impozit pe profit și în egală măsură nu sunt de acord cu includerea acestor uh, atacuri sau taxe private pentru că sprijin uh, ideea de a avea reguli generale, iar adoptarea acestui raport trebuie să se facă în plenară. Thank you very much. The next speaker now is Mr. Mulțumesc. Urmează domnul David Caza, timp de două minute. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc. Aș dori să încep și eu prin a mulțumi raportorului pentru eforturile sale. Cred că este un raport uh, echilibrat. După cum s-a, spus aici, o, cum s-a spus aici, o concurență uh, susținută este pozitivă pentru piața muncii și pentru piața internă a Uniunii Europene. Uh, un raport al Comisiei din 2013 vorbea despre uh, uh, promovarea IMM-urilor, intereselor IMM-urilor și uh, este clar că acesta este în continuare un segment dezavantajat care are de suferit în urma condițiilor economice din Uniunea Europeană. Legislația adoptată privind achizițiile publice poate contribui la o situație pozitivă, poate încuraja o concurență corectă. Însă, Comisia trebuie să se asigure că toate aceste oportunități devin mai accesibile pentru IMM-urile. Pentru IMM-uri, îmi cer scuze. De aceea cred că Comisia trebuie să pregătească linii directoare uh, pentru autoritățile publice privind aplicarea noii legislații uh, a achizițiilor publice. Uh, de asemenea, trebuie promovat Small Business Act și trebuie sprijinite IMM-urile care, comparativ cu marile companii, nu sunt așa de aproape de luarea deciziilor. Mulțumesc, doamna Ialovietska. Două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Nu este niciun dubiu că politica în domeniul concurenței este un pilon foarte important al pieței unice. Fără regulamente corespunzătoare, ne-am fi confruntat mereu cu limitări ale concurenței, pa chiar și cu uh, războaie comerciale și nu numai consumatorii ar fi avut de suferit, ci întreaga economie a Uniunii Europene. De aceea, declarația noi comisii este uh, de luat la cunoștință cu bucărie. IMM-urile caută posibilități de întărire a poziției lor. Problematica paradisurilor fiscale a înaintat în prim plan puternic în ultima vreme, iar afacerea LuxLeaks a arătat că guvernele oferă anumite stimulente în uh, domeniul fiscal și în felul acesta uh, facilitează evaziunea fiscală. Există anumite întreprinderi care au profitat de astfel de măsuri. Au fost întreprinderi care aveau o cifră de afaceri uh, de milioane și s-au înregistrat, uh, bineînțeles, pierderi uh, mari în ceea ce privește colectarea taxelor în multe state membre. Comisia Europeană trebuie să fie dotată cu instrumente corespunzătoare care să anihileze orice încercări de concurență neloială. Ceea ce îmi lipsește din acest raport sunt constatările cu privire la diferențierea prețurilor pe piață. Piețurile de livrare, de exemplu, a gazului rusesc în diferite state europene. Nu este o concurență loială dacă anumite state plătesc 308 uh, euro, iar altele cu 60% mai puțin. Acest preț nu uh, provine de la niște premise obiective, ci totul depinde de voința politică a Kremlinului. Așadar, uh, nu se poate așa și mă miră uh, menționarea dumpingului social în defavoarea celui energetic. Președinte, mulțumesc. Acum 1 minut 30, domnul Mono. Dragi colegi, când judecăm o politică după rezultate, putem spune că politica europeană în materie de concurență este un eșec, pentru că dacă au dispărut deja mai multe monopoluri, au dispărut pentru că s-au vândut către companii pirate servicii de interes public. Privatizarea tuturor utilităților, iată, în baza planului Juncker, la ce să ne așteptăm împreună cu noi în directoare, mai ales în materie de energie și transporturi. Sectorul bancar european, care a beneficiat de peste 2000 de miliarde de euro în 5 ani, în continuare nu finanțează economia reală, iar în materie de noi tehnologii, justiția europeană s-a împotmolit fără să fie pronunțată vreo sancțiune eficace. Iată ce se întâmplă cu Google. În ceea ce privește IMM-urile, ele sunt date uitării și n-au acces la achizițiile publice și sunt întotdeauna sub presiunea marilor grupuri, cum ar fi de pildă hipermarketurilor. Ei bine, dat fiind de controlul Comisiei asupra ajutorilor publice, un stat suveran nu poate să, poart, să ducă o politică de patriotism economic să sprijine industriile strategice merge. M-aș referi pur și simplu la Franța și la SNCM, care anul trecut a trebuit să ramburseze 400 de milioane de euro la comanda Bruselului și care a trebuit să-și închidă prăvălia. Uh, Noastră aveți o, o dogmă și vă eliberați de piedice în calea concurenței. Asta înseamnă că ar trebui să fie, de fapt, garanția prosperității și eficienței. În realitate, de fapt, se duce la o sporire a bogăților unora în detrimentul interesului general al popoarelor. Mulțumesc și am ajuns la procedura de orare spontană la cuvânt și o să um, dau cuvântul câte unui vorbitor pentru fiecare grup politic și nu vor avea cuvântul oratorii care deja au intervint în cursul acestei seri. De aceea vom începe cu doamna Romana Tomci. Un minut. Hvala lepa za besedo, spoštovana predsedujoča, dragi kolegi. Mulțumesc foarte mult. Pentru că mi-ați dat cuvântul, doamnă președinte, dragi colegi, cu toții știm că politica privind concurența este deosebit de importantă dacă dorim să ne îmbunătățim uh, economiile, mai ales astăzi când asistăm la provocări aduse de acordurile comerciale cu alte state și vă atrag atenția asupra acordului celui mai important uh, între Uniunea Europeană și Statele Unite. Politica privind concurența este singurul mod prin care îi putem proteja pe consumatorii noștri și prin care putem construi un mediu corect pentru toate companiile, inclusiv pentru IMM-uri, care sunt întotdeauna victimele eh, schimbărilor, modificărilor legislative. Mă bucur să văd că Comisia se implică în mod activ în acest eh, proces și uh, Aș dori să văd care sunt rezultatele și consecințele acestui proces. Vă mulțumesc!

da Mulțumesc, stimați colegi. Aș dori să îl felicit pe domnul Messerschmidt pentru raportul său precis și echilibrat. A acordat o atenție specială IMM-urilor, iar acestea ar trebui să fie protejate de, față de concurența uh, din partea marilor întreprinderi, pentru că acestea oferă locuri de muncă la 65% din uh, lucrătorii europeni. În orice caz, IMM-urile nu pot concura cu marile corporații. Probabil că există slăbiciuni ale acestui raport, însă acestea nu joacă un rol important. În Bulgaria, rata dobânzii poate ajunge la 50% și uh, rata dobânzii la credite și acest lucru merită să fie analizat. Iar în ceea ce privește alte situații, dumpingul social și capitalul, ei bine, sunt convins că aceste probleme își vor găsi o soluție. Vă mulțumesc pentru atenție. Președinta, mulțumesc. Urmează domnul Ivan Iarovcici. Un minut. Sloboda tržišnog natjecanja, fair konkurencija su zaista... Vă mulțumesc Libera concurență este o bază a economiilor noastre, însă raportul arată foarte clar că avem nevoie de mai multă Europa în acest sector. Se vorbește despre piața unică energetică, despre piața unică digitală Colegii s-au referit la cazul Google și la poziția Google pe piață. Avem o piață digitală unică Însă trebuie să ne bazăm pe principiul libertății digitale și ori aici avem în mod clar un monopol, un monopol care nu poate fi niciun fel pozitiv pentru economia europeană. Mulțumesc. Ultimul orator la Catch the Eye, domnul Ferreira, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Este într-adevăr foarte bine că putem să stabilim că cel mai sfânt principiu al concurenței libere a permis ca uh, domenii strategice ale economiei să fi fost privatizate. Toată lumea a avut de profitat, s-a spus la noi, iar acum nu mai rămâne decât să analizăm rezultatele. În domeniul energetic, integrare verticală a producției și distribuției, Uh, facturi la energie pentru companii și familii care au uh, luat-o foarte puternic în sus, iar câștigurile uh, le-au obținut uh, monopolurile. În uh, domeniul transporturilor există o concentrare monopolistică peste tot în Europa. Multinaționalele sunt dominante în uh, transportul de persoane, dar și în cel de mărfuri. Și, de asemenea, în agricultură sunt tot mai răspândite anumite practici care nu mai au nimic de a face cu competitivitatea. Și marile companii au de câștigat, iar cei mici rămân pe din afară atunci când uh, purtăm o astfel de politică. Mulțumesc și acum are uh, cuvântul doamna comisar Vestager. Well, first of all, uh, thank you for the debate. Uh, I think it has shown Vă mulțumesc în primul rând pentru dezbatere care ne-a arătat uh, angajamentul uh, pe care îl, îl asumă Parlamentul European în favoarea politicii concurenței și în favoarea tratatelor. Doamna de Langen spunea că în conformitate cu tratatul aici nu există uh, o posibilitate de colegiferare împreună cu Parlamentul, însă trebuie să vă spun că dorim să asociem uh, Parlamentul la toate aceste dezbateri. Domnul Peterson, a vorbit despre o problemă crucială pentru Uniunea Europeană. În același timp, uh, este clar că trebuie să cooperăm îndeaproape cu autoritățile naționale, pentru că în acest mod vom putea rezolva uh, lucruri pe care altfel nu le-am putea rezolva. autoritățile naționale sunt singurele care se pot ocupa de anumite aspecte și în același timp pentru alte aspecte poate nu dețin instrumentele necesare. Uh, S-a vorbit despre politica mm, privind concurența și despre modul în care uh, poate ea să încurajeze IMM-urile să-și folosească uh, talentul și capacitatea de a fi prezente pe piață. Cred că este important să, semnal, să, să, să arătăm că acesta este obiectivul politicii de concurență, nu numai de a fi aplicată în sine, ci și pentru a permite uh, tuturor tipurilor de companii mari și mici uh, să prospere. De asemenea, s-a vorbit despre problema brevetelor și despre discrepanțele uh, legate de uh, subvențiile la medicamente în diferitele state membre. Într-adevăr, în acest domeniu avem rapoarte de follow-up anual. Taxele au fost de asemenea un subiect central în această seară și sigur că voi face tot ce este posibil pentru a utiliza instrumentele concurenței pentru a uh, Uh, vedea cazurile în care sunt utilizate măsuri fiscale și uh, instrumente incorrecte din punct de vedere al concurenței. În ceea ce privește energia, cred că s-au făcut eforturile necesare de deschidere a pieței. De asemenea, S-a vorbit și despre echilibrul dintre competențele care revin statelor membre și competențele Uniunii Europene. Poate că avem uh, o viziune diferită în ceea ce privește, de exemplu, energia nucleară, însă avem un interes european în favoarea unui mix energetic potrivit. Și, de asemenea, interesul de a ne asigura că banii contribuabililor europeni nu sunt uh, risipiți. Știm că Parlamentul insistă foarte mult pe transparență și odată cu uh, modificarea legislației privind ajutoarele de stat, credem că se va obține exact această transparență asupra modului în care sunt utilizate aceste fonduri, pentru ca nu numai mass media, dar și cetățenii să poată să urmărească modul în care sunt cheltuiți acești bani. Cred că ne vom întoarce la subiectul pieței digitale atunci când vom vorbi despre piața unică digitală și sigur momentul în care Comisia va înainta propuneri legislative și asta foarte curând. Vă mulțumesc pentru această dezbatere. Cred că este o platformă foarte bună pentru viitoarea noastră cooperare. Mulțumesc raportorului, raportorilor din umbră și doamnei Calas. Yeah. Mulțumesc și acum două minute, domnul raportor, domnul Messerschmidt. Ah, øh, mulțumesc, domnilor și domnilor, mulțumesc uh, pentru toate observațiile pe care le-ați făcut. Au fost multe afirmații de natură polemică, dar majoritatea de natură politică. Doresc să uh, le abordez și pe cele polemice. Multă lume nu a fost la negocieri și nu a cunoscut conținutul exact al raportului. Mă voi referi la cei doi colegi din Danemarca. Aceștia ar fi putut să se străduiască astfel încât să știe cine ce amendamente a înaintat. Unul dintre cei domni se bucură că eu pot să argumentez în sfârșit, însă mă supăr puțin uh, pentru faptul că această polemică a celor doi domni mă face să spun că niciunul dintre ei nu a redactat vreo raport, cel puțin nu pe direcția aceasta. Și acum, în ceea ce privește conținutul politic, majoritatea observațiilor au fost prietenoase, au fost amabile, constructive și majoritatea s-a părut bine uh, cum s-au desfășurat negocierile. De asemenea, mă bucur că conținutul raportului, asupra căruia am căzut de acord, uh, conține puncte critice, dar și constructive care au fost menționate. De exemplu, nu mi-amintesc că vreun raport din acest Parlament să fi menționat atât de detaliat ceea ce este necesar, astfel încât să se creeze o piață unică digitală. De exemplu, plățile electronice, interoperabilitatea și toate aceste detalii au fost numite cu exactitate și eu atrag atenția asupra lor pentru că sunt importante pentru creștere. Și, doamnă comisar, așteptăm inițiative în acest domeniu, dar și în celelalte domenii pe care le menționează acest raport. Este vorba despre încredere și despre angajament. Și sunt cât se poate de sigur că pe această direcție mâine, într-o manieră constructivă și bună, vom putea încheia această activitate. Nu putem cu toții să acceptăm compromisul pe care la care am ajuns acum, însă suntem dispuși să colaborăm cu Comisia și cu societatea civilă. Vă mulțumesc. Președinta, mulțumesc cu